Trebuie să ținem cont și de azardul moral pentru statele membre. Această chestiune trebuie să fie analizată în continuare în detaliu. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule comisar, spune președintele. Urmează domnul Marinescu, reprezentantul Comisiei ITRE. Fric, Mulțumesc, domnule președinte atingerea obiectivelor europene referitoare